So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă, lo- vă rog să luați loc, astfel încât să putem începe. Dați-mi voie să urez bun venit unei delegații din uh, Italia, nepoții lui Vittorio Prodi, care sunt în spate. Bun venit! Ne bucură să vă avem alături de noi uh, și ne bucură, iată, că sunt aici să își vadă bunicul la muncă. Este unul dintre cel mai uh, activ, să știți, puteți fi mândru de el. Avem un oaspete special astăzi alături de noi, pe domnul ministru al sănătății din Lituania, domnul Andriu Kaitis, și ne bucurăm foarte mult să putem discuta cu dumneavoastră astăzi despre dosarele actuale, dar și despre președinție în sine. Am avut o mm, perioadă, o oportunitate să discutăm pe scurt. Știm că Parlamentul European joacă un rol important pentru dumneavoastră din mm, istoria familiei dumneavoastră, dar și mm, pentru viitor, în ceea ce privește politicile de sănătate. Avem câteva dosare Um, pe rol, să spun așa. O văd uh, aici pe Dagmar Roth-Berend, um, care se ocupă de dispozitivele medicale și cu siguranță vom discuta și despre asta, precum și despre alte puncte importante. Nu am să mai uh, pierd timpul, am să vă urez bun venit, la fel ca și pe colegii dumneavoastră, L-am avut uh, alături de noi pe domnul ministru al agriculturii și pe cel al mediului. Acum aveți cuvântul dumneavoastră, vă rog. Dėkoju gerbiamas komiteto pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte, stimate, stimați uh, membri ai Parlamentului European, membrii ai, uh, ai uh, acestei comisii, dragi colegi. Este o mare onoare pentru mine, dar și o foarte mare responsabilitate, să vă pot prezenta astăzi programul uh, președinției lituaniene în domeniul sănătății. De-abia în urmă cu câteva zile am avut posibilitatea să prezidez um, la reuniunea informală a Ministrilor Sănătății la Vilnius. În timpul adunării au fost uh, discutate foarte multe aspecte ce țin de sănătate, uh, aspecte importante pentru statele membre, cum ar fi durabilitatea sistemelor de sănătate, uh, sănătatea psihică um, la o vârstă înaintată și consumul de tutun la tineri. Este un fapt că uh, statele membre care au reușit să ajungă la o poziție comună în timpul președinției uh, irlandeze um, cu privire la tutun, văd, acea, văd directivele referitoare la tutun ca un bun uh, început. De asemenea, statele membre uh, ale Uniunii Europene și-au arătat voința politică să coopereze cu Parlamentul European pe toate subiectele ce țin de, uh, de sănătate, nu numai în ceea ce privește directiv, uh, finalizarea directivelor referitoare la tutun și la produsele de tutun. Toate statele membre speră că în timpul președinției lituaniene se vor face mari progrese și în mai multe domenii, cum ar fi testele clinice, produsele medicale, sau uh, taxele, pe, taxele pentru Agenția Europeană a Mediului. Mai ales atingerea unei, unui acord la Consiliul UE uh, în domeniul uh, testelor clinice ar trebui să să asigure un progres mai rapid și la alte prevederi. Astăzi sunt în fața comisiei dumneavoastră și simt o energie pozitivă din partea Consiliului, um, simt o atmosferă bună de lucru, dar și un optimism uh, tipic uh, irlandez. Voi continua în engleză. Trebuie să vă spun că sunt uh, relativ emoționat să fiu alături de dumneavoastră. Și am să vă spun de ce. Este deci, uh, dumneavoastră vedeți deja noua președinție în timpul mandatului dumneavoastră. Cunoașteți situația completă și complexitățile din programul legislaturii uh, ce țin de sănătate. Și nu este pentru prima dată când auziți cuvintele obiectivul nostru poate fi atins numai în cooperare cu Parlamentul European. Însă, aceste cuvinte, pentru mine, sunt testate în timpul uh, experienței mele. Și pentru Lituania la fel, pentru că am preluat președinția de la Irlanda și suntem prima țară baltică ce, are, ce deține această responsabilitate serioasă. Aceste cuvinte sunt testate uh, în, prin experiență în Lituania, Letonia, Estonia. Eu am fost uh, crescut și am crescut în uh, gulagul stalinist din Siberia Um, vin din mișcarea dizidenților lituanieni și știu foarte bine ce înseamnă pentru mine și um, camarazii mei, ce a însemnat pentru mine și camarazii mei adoptarea unei rezoluții a Parlamentului European în 13 ianuarie 1983 referitoare la situația din Estonia, Letonia și Lituania, care uh, exprima un sprijin ferm pentru uh, căutarea, uh, pentru lupta pentru libertatea ale acestor țări. Parlamentul European a, a răspuns la nota, scrisoarea 45 de disidenți din uh, țările baltice și unul dintre acești semnatari era Alfonsas Andrukaitis, prizonier deținut în Gulag. În 1983, exact asta um, a exprimat uh, cuvintele ale Brüder, toți oamenii devin uh, frați, din uh, Oda Bucuriei, imnul Uniunii Europene. Permiteți-mi, uh, domnule președinte, cu această ocazie să vă las în acea, să ofer acestei comisii o carte referitor la uh, rolul important al Parlamentului European. doresc să vă mulțumesc și să vă spun că cuvintele numai în cooperare cu Parlamentul European um, au o, o semnificație profundă din punctul meu de vedere. În calitate de semnator uh, al uh, actului de independență al Lituaniei, și Justas Paleckis este și el aici, și în calitate de uh, membru al Parlamentului lituanian, am mi-am dat seama că Parlamentul European este o instituție unică, aleasă de toți europenii și care îi reprezintă pe toți. Destinul m-a a făcut să devin membru al Convenției Europene care a pregătit o, un proiect de Constituție pentru Europa. Parlamentul European a dat tuturor oportunitatea să lucrăm aici, în această clădire, și să ne simțim ca acasă. Și membrii Parlamentului European, în, în convenția lor, au uh, Uh, apărat principiul mai multă democrație, mai multă Europa și și-au destinat toate eforturilor în așa, eforturile în așa fel încât Uniunea Europeană să aibă o Constituție Europeană consolidată și să se găsească soluții la cât se poate de multe subiecte, inclusiv sănătate. Până la urmă, principiul uh, celor mai înalți posibil, celor mai ridicați posibili indicatori de sănătate este uh, prevăzut în tratatul de la Lisabona și a fost uh, uh luat din proiectul de Constituție pentru Europa. Deci știu cât de important este să lucrăm um, ca parteneri și să atingem obiective comune ceea ce ați obținut dumneavoastră împreună cu președin, președinția irlandeză în ceea ce privește bugetul, agricultură, pescuit, Erasmus+, Plus, Life Plus, Orizont 2020 și alte domenii, ne permit în această cooperare să menținem acest uh, ritm pozitiv și dinamic al progresului, astfel încât următorul Parlament uh, astfel încât Parlamentul European să poată până la alegerile din 2014 să își implementeze uh, obligațiile asumate pentru mandatul său de 5 ani. Voi continua în limba mea maternă. Prioritatea președinției lituaniene în domeniul sănătății este adoptarea uh, concluziilor uh, Consiliului referitoare la sistemele de sănătate eficiente. Însă aceste formulare uh, trebuie înțeleasă cât se poate de larg în sens politic, economic, social, ci nu numai în domeniul sănătății propriu-zise. Sănătatea este importantă pentru creștere, pentru inovație, de aceea se fac reforme în acest domeniu la nivel național uh, și în uh, cadrul uh, unor parametri precum semestrul european. De aceea acest sector necesită fin sprijin financiar aferent. Domeniul sănătății este unul nou în competența Uniunii Europene și nu trebuie să renunțăm la niciun fel de oportunitate de a crea noi perspective pentru cetățenii europeni. Participarea Parlamentului European la căutarea de soluții optime va, dus, va duce și la rezultate eficiente. Stime, stimați deputați, vă invit la Forumul Sănătății din Vilnius 19, din 19-20 noiembrie. Acest forum are titlul Sisteme de sănătate durabile pentru o dezvoltare durabilă europeană. Va fi vorba de dispozitive medicale, de aspecte ce țin de domeniul farmaceutic, dar și uh, cooperarea transfrontalieră. Este o bună platformă pentru discuțiile noastre. În acest an Um, se finalizează strategia europeană pentru sănătate. Deci va trebui să căutăm noi metode, noi strategii, astfel încât politica de sănătate europeană să fie consolidată și pentru ca Europa să poată continua să crească. În cooperarea cu celelalte președinții vom asigura continuitatea în ceea ce privește cele mai importante aspecte în domeniul sănătății, cum ar fi testele clinice, la medicamentele pentru uz uman, de asemenea și la farmacovigilență. Există riscuri și în afara Uniunii Europene. De aceea trebuie să ne coordonăm acțiunile și să avem o poziție comună pe, la nivel global cooperarea Uniunii Europene se exprimă prin faptul că Uniunea Europeană a uh, ratificat uh, Convenția cadru a Organizației Mondiale a Sănătății. Uniunea Europeană ar trebui să devină lider la aplicarea acestei convenții. Același lucru este valabil referitor la directiva privind produsele pe bază de tutun. Parlamentul trebuie să-și dea ultimul cuvânt, trebuie să aibă ultimul cuvânt pe acest, uh, pe acest subiect. Este important să eliminăm, să limităm uh, pericolul constituit de către consumul de tutun. ONG-urile, cetățenii, electoratul sprijină această inițiativă și ultimul vot din această comisie a confirmat acest lucru. Votul a fost, uh, rezultatele votului au fost uh, excelente și aș dori să mulțumesc, uh, să vă mulțumesc dumneavoastră și raportoarei pentru o muncă foarte bună depusă. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră în domeniul uh, sănătății cetățenilor noștri și sper că în cooperare cu uh, domnul uh, președinte Matias Grote, cu doamna raportor Linda McEvan, cu doamna Glenis Wilmot, cu Dagmar Roth Berend, cu Peter Lize, vom putea să găsim soluții la dosarele care sunt discutate la ora actuală în domeniul sănătății. Eu sunt uh, deschis, am venit să vă ascult, am venit să facem schimb de opinii, am venit să ascult propunerile dumneavoastră și uh, am venit să vă asigur că voi respecta spiritul dialogului și că voi lucra în mod cât se poate de responsabil în următoarele șase luni. De fapt, nu ne mai rămân decât patru luni pentru munca, pentru munca noastră. În curând uh, veți intra în uh, concediu și aveți nevoie de el pentru că în următoarea perioadă, mai ales uh, în campanie electorală, trebuie să păreți cât se poate de sănătoși și să fiți cât se poate de sănătoși. De sănătoși. Însă, în toamnă, ne vom reuni și vom putea acționa împreună și sunt convins că uh, cele 28 de state membre au înțeles foarte bine la Consiliul Informal cât de decisivă este această perioadă. Anul viitor va aduce noi perspective. Trebuie să facem cât se poate de multe proiect, de, cât de multe progrese la testele clinice, la dispozitivele medicale, toate acestea nu le pot obține fără sprijinul comisiei dumneavoastră, fără contacte formale și informale. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările dumneavoastră. Ja, ich bin seit 2000 din ianuarie 2012 sunt președintele acestei comisii și am fost impresionat de intervenția dumneavoastră. Nu numai uh, subiecte abordate din punct de vedere special, al unui specialist, ci și modul în care istoria, istoria dumneavoastră este legată de Uniunea Europeană. Și uh, m-a bucurat că ați spus că nu este vorba numai de un proiect al istoriei, ci și de un uh, proiect al viitorului. Și mulțumim uh, foarte mult și pentru uh, această carte. Uh, voi merge la Marea Baltică de altfel și voi avea uh, ce citi pe plajă în timpul vacanței. Începem cu coordonatorii. Întâi Peter Lize, coordonator în numele PPE pentru domeniul sănătății, și apoi uh, doamna Linda McEvan. Mulțumesc, domnule ministru. A fost, uh, într-adevăr, uh, un discurs foarte plin de viață și cred că avem energia necesară să obținem unele progrese în domeniul sănătății la tutun. Consiliul este destul de înaintat. Um, mai trebuie găsit doar un acord cu Parlamentul. La alte dosare, teste clinice, um, dispozitive medicale și dispozitive medicale in vitro, um, Consiliul foarte greu reușește să își găsească o, o, o poziție. Și cred că Sarcina dumneavoastră va fi să le spuneți colegilor dumneavoastră că trebuie să avem un rezultat până în februarie-martie, astăzi, astfel încât să putem uh, încheia dosarul înainte de alegeri. Și dacă dorim mai multă sănătate a cetățenilor uh, europeni, trebuie să ajungem la un acord. Este foarte important și vă rog, cât se poate de formal, să spuneți colegilor dumneavoastră și funcționarilor uh, că este, suntem pe ultima sută de metri și că este timpul să uh, găsească un, uh, să găsească un, uh, un rezultat. În ceea ce privește diagnosticul in vitro, am să vă prezint uh, ceea ce a reieșit din discuțiile cu raportorii din umbră. În primul rând, Parlamentul este foarte interesat de o reglementare pentru um, consimțământul prealabil uh, pentru aceste teste. Sunt uh, teste care uh, pot schimba viața cuiva și care nu pot să fie oferite pur și simplu într-o farmacie, ci trebuie să fie oferite um, într-un cadru cu care să conțină și consultare medicală. Și consultare din partea sau consiliere din partea unui medic. Apoi, Parlamentul dorește să introducă rolul Comisiei de Etice în aceste texte, în ceea ce privește uh, diagnosticul in vitro și testele clinice. În uh, declarația de la Helsinki și sunteți medic, știți cât de importantă este uh, declarația de la Helsinki pentru medici din toată lumea și de aceea mă bazez pe dumneavoastră astfel încât să putem uh, cădea de acord uh, asupra acestui punct în legislația europeană. Apoi, în directiva referitoare la testele clinice, la ora actuală, este prevăzută interdicția uh, intervenției în uh, codul genetic al uh, persoanei. Uh, și am decis cu o mare majoritate că vrem să, um, să menținem și acest, uh, acest lucru și în viitor. Și vă rog să vă să, să rețineți acest, acest lucru și sperăm că amendamentul nostru va fi, uh, va fi uh, preluat de către Consiliu. Urmează Linda McEvan, care este coordonator în numele socialiștilor, dar și raportoare pentru directiva referitoare la produsele uh, de tutun, raportor pentru farmacovigilență și de astăzi pentru încă un nou raport. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, trebuie să vă spun că uh, și mie discursul dumneavoastră uh, mi-a plăcut mult. Uh, e bine acum, în momente mai grele pentru Europa, să ne aducem aminte de istoria continentului nostru, de faptul că suntem acum o Europa unită și pentru prima dată în istorie uh, democrația se întinde de la Irlanda până la granița cu Rusia. Este o realizare și uneori uităm acest lucru în um, pesimismul nostru. Este o realizare extraordinară și ne-ați amintit astăzi de acest lucru și în această vară am face bine să ne gândim la asta, acum și înainte de alegeri. Um, Europa este o realizare mare a umanității și uh, povestea noastră personală ne aduce aminte de asta. Acum haideți să revenim la lucruri, la, la treaba noastră de zi cu zi. Ne-am întâlnit uh, înainte de această ședință. Ieri am uh, discutat despre uh, tutun și mă bucur de implicarea dumneavoastră pentru a se ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului, deci în timpul președinției dumneavoastră. Consiliul are o poziție comună legătură cu directiva privind tutunul. Noi în Parlament vom vota în plenară în septembrie și sper că după ce va fi votat Parlamentul, vom deschide negocierile și vom, ajun, vom uh, obține un rezultat bun pentru uh, sănătatea publică în Europa. În al doilea rând, sunt de acord uh, cu Peter Lise Um, ar fi trebuit să votăm, am, am votat în comisie acum aproape 2 ani Uh, și uh, trebuie să deschim, uh, deschidem negocierile cu Consiliul pentru că avem nevoie de un acord privind testele clinice. Avem nevoie de asta pentru a păstra um, cercetarea în Europa și locurile de muncă în cercetare în Europa. Pentru asta avem nevoie de un acord privind testele sau trialurile um, clinice. Și sper că veți putea face progrese și în acest dosar. Apoi, Ați vorbit despre uh, taxele pentru farmacovigilență. Eu voi fi raportor um, și în acest dosar. Am fost deja raportor acum 2 ani uh, privind principalul act legislativ și sper că vom avansa rapid și în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, Linda! Urmează doamna Parvanova, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră impresionantă de la începutul acestui mandat ne-am întâlnit cu mulți miniștri, dar dumneavoastră sunteți unul dintre aceia care meritați o atenție deosebită. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați comunicat punctul dumneavoastră de vedere, agenda președinției dumneavoastră, dar și experiența noastră personală. Eu sunt raportor într-un Uh, dosar uh, dificil, e vorba de directiva privind transparența prețurilor medicamentelor. Am început negocierile în timpul președinției cipriote. Um, președinția irlandeză s-a implicat mult, dar în ciuda faptului că Parlamentul a făcut toate eforturile pentru um, a se apropia Um, de liniile Comisiei și Consiliului și în ciuda faptului că Comisia și-a schimbat um, propunerea inițială pentru a se linia mai mult cu um, propunerea Parlamentului, încă nu s-au făcut uh, pași pozitivi uh, pentru deblocarea acestui dosar în Consiliu. Lucrurile merg foarte încet și din punctul de vedere al cetățenilor, această legislație trebuie să permită tuturor autorităților naționale, dar și oamenilor, că există mai multă transparență în prețurile medicamentelor, dar mai ales pentru rambursarea medicamentelor. Și sperăm că președinția lituaniană va include uh, și acest dosar uh, uh în rândul priorităților sale. Contăm pe dumneavoastră. Aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu modul în care uh, poate, putem avansa în acest dosar în Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează Carl Schlüter. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezența printre noi. Mă bucur că ați menționat în mod explicit uh, uh, regulamentul cadru privind controlul produselor uh, din tutun. Uh, cred că um, pe baza reglementării stricte privind contacturile cu lobbyiști și așa mai departe uh, trebuie să lucrăm. Mă întreb dacă am, aveți idei în legătură cu modul în care puteți uh, vă puteți convinge colegii să respecte această transparență uh, în dosarul privind tutunul. Ieri, noi în comisie am votat pentru 75%, iar la Consiliu se dorește 65%. Uh, aș dori să știu de ce anumite state membre nu uh, acceptă nivelul de 65% ca uh, în ceea ce privește suprafața um, imaginii pe pachetul de țigări. În legătură cu testele clinice, cred că transparența este elementul cheie. Um, în trecut, de mai multe ori, lipsa accesului la uh, rapoartele privind studiile clinice um, a dus la faptul în care anumite um, efecte secundare nu au putut fi luate în considerare pentru că au fost ținute secrete. Ați dori să comentați și în legătură cu acest aspect. În fine, în legătură cu alcoolul, Comisia acum câțiva ani a adoptat strategia pentru lupta împotriva alcoolului. Aș dori să știu dacă veți face ceva în acest domeniu în timpul președinției dumneavoastră. La anul, Comisia ne va face o propunere în legătură cu etichetarea produselor cu alcool, um, care nu a fost acoperit de actul privind um, informațiile de pe alimente. Uh, sunt sigur că în calitate de ministru al sănătății vă va interesa și această problemă. Are cuvântul Ana Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit la comisia noastră. Suntem mult mai puțin numeroși decât în această dimineață, domnule ministru, dar bine ați venit oricum și uh, vă rog să reveniți când vor fi, vom fi mai numeroși. Uh, doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră atât de personală. Și um, eu aș dori să revin asupra tuberculozei, care este în continuare o amenințare la adresa sănătății publice în întreaga lume și, din păcate, se dă prea puțin atenție tuberculozei. Tuberculoza omoară încă în Europa șapte persoane în fiecare oră. E greu de acceptat acest lucru. Cinci state membre ale Uniunii Europene fac parte din grupul statelor celor mai afectate mm, după datele de pe lista OMS. În ceea ce privește um, tratamentul tuberculozei, Există astăzi mai multe posibilități uh, de um, a îngriji tuberculoza în Congo decât în România. În Congo 50% din pacienți se fac bine, în România doar 20%. O mare parte din pacienți nici nu știu că suferă de tuberculoză. Um, nu beneficiază uh, de diagnostic, așa că se tratează cum pot sau cum vor și practic boala este diagnosticată mult prea târziu. Deci iată, sunt probleme grave reale um, și uh, în creștere. La sfârșitul lunii mai v-am trimis o scrisoare, uh, din păcate încă n-am primit un răspuns, de aceea pun această întrebare acum direct uh, și sper că și această problemă va atrage mai mult uh, atenția atenția Ministerului dumneavoastră, dar și a colegilor dumneavoastră. Sper, aș dori ca și aceasta să fie o prioritate a președinției lituaniene. În legătură cu ceea ce tocmai am spus, eu cred că multirezistența la antibiotice este un element foarte important și legat de tratamentul tuberculozei, pentru că este din ce în ce mai grav, greu de tratat tuberculoza tocmai din cauza acestei rezistențe. Dar uh, tuberculoza nu este singura boală greu de tratat cu antibiotice, mai sunt și alte boli care devin din ce în ce mai rezistente la tratamentele cu antibiotice și aș dori să știu care va fi abordarea dumneavoastră? Aveți de gând să faceți din asta o prioritate? Pentru că, după părerea mea, Eh, este o problemă de sănătate a Uniunii Europene. De exemplu, am eh, putea face schimburi de bune practici între statele cele mai afectate și statele care se descurcă mai bine, pentru că putem învăța multe unii de la alții. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează Justas Paleckis. Herr Vorsitzende, <coughs> eh, jūs ministrė neįprastai ir puikiai prisistatėt. Mulțumesc, domnule ministru. Prezentarea dumneavoastră a fost într-adevăr uh, impresionantă. Eu le spun colegilor că sunteți cel mai popular ministru din Lituania. Sunteți cel mai popular um, conform sondajelor pentru că nu numai vorbiți, ci și faceți. În Lituania ați inițiat o reformă în domeniul sănătății și încercați să asigurați um, accesul uh, celor mai defavorizați uh, la îngrijirile de sănătate. Bineînțeles, sunteți și criticat pentru asta. Nu există o politică comună de sănătate în Uniunea Europeană, însă aș dori să vă întreb ce ar putea să facă prezidenția lituaniană pentru ca accesul la medicamente pentru cei mai săraci uh, să se îmbunătățească în întreaga Uniune Europeană. Și încă o problemă este aceea că mulți uh, medici buni din Lituania și din alte state din Europa de Est uh, migrează înspre Occident. Avem de-a face cu un brain drain. Cum putem rezolva această problemă? Mulțumesc, spune președintele Vittorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră și pentru mărturia dumneavoastră în favoarea drepturilor omului. Pe baza eh, istoriei dumneavoastră personale, dar și pe baza istoriei țării dumneavoastră. Uh, am mult respect pentru poziția dumneavoastră și sunt sigur că veți acționa în responsabilitățile dumneavoastră, conștient fiind de faptul că și în acest caz, sau mai ales în acest caz în care persoana umană este într-o poziție de slăbiciune, trebuie să se acționeze în favoarea demnității ființei umane. Este un lucru pe care îl subliniez pentru că uh, cu adevărat uh, uh, m-a frapat. Și aș dori să subliniez și um, faptul că ați menționat sănătatea mentală este într-adevăr un caz, uh, uh, o situație în care ființa umană are nevoie de ajutor din partea sistemului sanitar pe de o parte, dar mai ales din partea unui sistem social primitor. Este um, o problemă care trebuie abordată în mod global um, din partea întregului sistem. Am apreciat și mențiunea um, tutunului și a întregii politici de uh, luptă împotriva riscurilor asociate cu consumul de tutun, de nicotină, uh, altul decât uh, prin fumat. Doresc să subliniez faptul că mă tem. Mă tem tare de țigările electronice. Mă tem uh, că astfel se pot lua mai ușor uh, drogurile uh, pentru că o singură inhalare este echivalentă administrării pe, um, pe cale sangvină intravenoasă. Doresc să cer o atenție deosebită asupra acestui aspect pentru a nu se facilita astfel administrarea uh, drogurilor. Um, doresc, aș fi dorit să vorbesc și despre tuberculoza rezistentă la medicamente, dar uh, colega a menționat deja acest aspect, așa că nu spun decât că sprijin uh, observațiile colegei mele. Vă mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, Dagmar Rothberend. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ați fost atât de mult lăudat uh, și mă alătur celor care au făcut-o. A fost mai interesant să vă ascult pe dumneavoastră astăzi, um, mult mai interesant decât uh, alți colegi dintre noastră, pentru că dumneavoastră ne-ați spus că nu mai avem timp. Colegii ieri ne-au prezentat un catalog cât se poate de lung de intenții și sunt ambițioase și este de lăudat, demn de lăudat, dar știm că nu ne rămân decât aproximativ 4 luni și aproximativ 15 zile pentru a um, obține unele progrese și timpul este foarte scurt. De aceea mă bucură faptul că aveți uh, priorități și chiar dacă aș avea uh, și eu unele subiecte de abordat care nu sunt uh, legislative. Um, mă, mă abțin, am văzut că ați vorbit despre sănătatea mentală și așa mai departe. Eu mă voi rezuma la legislație. În documentul dumneavoastră m-am uitat cum descrieți ce fel de progrese doriți să faceți. Și am, am zâmbit puțin pentru că mi-am spus, sunteți foarte sincer și îmi place asta. Ați spus, la tutun, pornesc de la premisa că uh, credeți că va fi dificil. În ce privește testele clinice, spuneți că doriți să faceți progrese semnificative la amenințările transfrontaliere, la uh, adresa sănătății, spuneți încercăm să adoptăm. Și la dispozitive medicale, subiectul de care eu mă ocup, scrieți că credeți că este posibil să se facă bune progrese. Este o diferență între diferitele subiecte. Văd foarte bine asta. Și aș dori din partea dumneavoastră un răspuns cât se poate de sincer. Ce credeți că poate să obțină grupul de lucru pentru uh, dispozitivele medicale? Uh, am câteva idei uh, referitoare la ce articole a abordat până acum acest grup de lucru. Credeți că până la finalul anului, poate în octombrie, noiembrie, putem să intrăm în trialoguri intense unii cu ceilalți? Știți că ceea ce spun uh, Uh, domnul Lize și ceea ce spun eu are mult de a face cu siguranța pacienților. Și nu sunt uh, naivă pentru a vă întreba ce fel de tipuri de punere pe piață acestor produse vă interesează. Știu că nu veți spune asta dacă vreți um, organisme uh, notificate într-o uh, stare îmbunătățită și așa mai departe. Nu, am să vă întreb pentru că știu că nu o să-mi spuneți, dar aș vrea să știu care este orarul, programul, când pot uh, să sper să discut articol cu articol detaliile uh, raportului sau documentului cu uh, președinta grupului de lucru. Aș fi foarte recunoscătoare pentru un răspuns cât se poate de clar. Mulțumim, Dagmar Roth-Berend. Mai avem doi vorbitori. Doamna Radefile Morcunaite. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vă urez bun venit alături de noi în uh, comisia noastră. A fost o prezentare foarte frumoasă. Vă mulțumim pentru uh, faptul că ați menționat prioritățile dumneavoastră. Eu aș dori să mă refer, uh, să-l completez pe colegul uh, care s-a referit la reforma sănătății din Lituania. Există și păreri uh, critice la adresa acestea. Nu știu dacă toate problemele se rezolvă prin introducerea, prin eliminarea sectorului privat în domeniul medical. Încă o întrebare. De multe ori încercăm să rezolvăm aici probleme, vorbim mult, dar nu reușim să obținem mult. Și aș vrea să putem să informăm mai bine populația referitor la amenințările la adresa sănătății. Probabil că va trebui să introducem programe de informare și în școli, astfel încât și tinerii să știe mai bine ce se poate face pentru propria sănătate. Apoi, bolile uh, vârstnicilor, mă refer la Alzheimer și la alte uh, boli de acest gen, Um, și aspecte prevăzute în um, programul pentru 2020, poate puteți uh, comenta pe acest uh, subiect. Mulțumesc. Colega Borțan din uh, Croația. Cred că este prima dumneavoastră intervenție în această comisie. Yeah, Mr. Chairman, you're right. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă felicit pentru programul dumneavoastră ambițios. Ehm, discursul dumneavoastră ne-a ehm, emoționat și doresc și eu ehm, să vă mulțumesc pentru faptul uh, că uh, v-ați adresat nouă în diferitele limbi uh, atât de fluent. Un aspect care ne interesează pe noi în Croația, um, care apare deseori, este următorul lucru. Um, după aderarea la Uniunea Europeană, oamenii în Croația se tem acum de riscul uh, ca personalul medical calificat să emigreze spre restul Uniunii Europene, mai ales infirmierele calificate. Bineînțeles, criza economică a contribuit sau poate contribui la acest fenomen și mă întreb dacă s-a întâmplat asta și în Lituania și ce a făcut guvernul lituanian pentru a lupta împotriva acestui fenomen. A doua întrebare privește programul e-health E vorba de această rețea a instituțiilor de sănătate publică în Uniunea Europeană, informatizată. Știu că, grație măsurilor luate în 2011, s-au făcut anumite progrese, dar uh, există încă numeroase obstacole Um, pentru a se putea uh, folosi acest, acest sistem uh, uh, integrat informatic la întreaga sa capacitate, mai ales faptul că um, uneori rambursarea acestor servicii de e-health este dificilă în statele membre. Cu, odată cu progresul tehnologiei, au avansat și tehnologiile medicale, dar aplicarea lor și efectele lor nu sunt monitorizate în mod sistematic, nu sunt nici reglementate în mod sistematic. De aceea, un uh, proces accelerat de informatizare a serviciilor uh, sanitare trebuie să fie acompaniat de un proces uh, legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu acesta am încheiat uh, lista vorbitorilor. Acum are cuvântul domnul ministru pentru a răspunde la întrebări. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Ar trebui să răspund la fiecare întrebare individual, pentru că fiecare dintre ele este importantă și sinceră. Voi începe cu domnul Peter Lize, cu care m-am și întâlnit de curând. Întrebarea dumnealui s-a, se află în legătură cu întrebarea doamnei Ruth Berendt. Și anume ne întrebăm ce, ce am putea face pentru ca această perioadă de patru luni să fie folosită în mod cât mai eficient. Am avut un consiliu informal și, credeți-mă, în timpul acestei reuniuni, miniștrii și-au exprimat următoarea dorință. Au spus, dacă în timpul președinției irlandeze s-a formulat abordarea comună, acum se pune întrebarea care va fi valoarea adăugată pe care o va aduce președinția lituaniană. Dar um, am spus că dacă există voință din partea celor 28 de state membre, am spus ar trebui să cădem de acord fie referitor la testele clinice, fie la uh, dispozitivele medicale, fie la diagnosticul in vitro. Uh, să încercăm să găsim soluții la acestea. La testele clinice nu există foarte multe puncte controversate. Acestea ar putea fi rezolvate dacă s-ar uh, rezolva aspectele tehnice. La produsele medicale, la dispozitivele medicale mai există multă muncă de făcut. Însă Parlamentul și-a elaborat poziția, Consiliul este cel care este în urmă. Când am discutat cu Peter Lize, am spus că vrem să începem cu ordinea de zi a grupului de lucru. Dumneavoastră, deputații, aveți contact uh, direct cu guvernele dumneavoastră puteți să vă folosiți contactele formale și informale. Eu sunt dispus să discut cu toți cei 27 de colegi și să mă asigur că obținem un rezultat. Există multe motive pentru care avem nevoie de un rezultat în ceea ce privește testele clinice, de exemplu. Este important pentru pacienți, este important pentru știință și cercetare este important pentru, uh, ino pentru inovare, cercetare, după cum spuneam, și este important pentru competitivitatea Euro Europei. Sunt probleme care ne privesc pe noi toți. Din acest punct de vedere, Consiliul era de acord că se merge înspre o abordare comună. și că asta ar ajuta la obținerea unor rezultate în domeniul produselor medicale. Este o chestiune de voință politică. Eu nu mai pot să inițiez nimic nou. Avem termenul grupului de lucru, trebuie să găsim uh, experți, să discutăm cu Consiliul European. Trebuie să ne facem programul pentru septembrie și octombrie și apoi în toamnă să, ai, să fie programate și discuțiile la Coreper. Practic avem nevoie de o programare concretă. Eu i-am spus domnului Lize că aș fi dispus să analizez propunerile dumneavoastră și să le, le apăr în rândul ministrilor. Dar când vorbim concret despre dacă este posibil să, să obținem totul în noiembrie, cred că ar trebui să încercăm să mai discutăm o dată, poate la finalul lui septembrie, în octombrie, pentru a vedea clar unde, cât de departe am ajuns. Eu sunt chirurg și istoric în același timp și îmi place să lucrez în mod precis. Și, de asemenea, sunt obișnuit să stabilesc obiective realiste. În timpul președinției irlandeze s-au obținut unele progrese. Acum trebuie să progresăm mai mult, mai departe. Trebuie practic să creăm o reală ordine de zi, astfel încât în perioadele intermediare să verificăm ce am obținut în septembrie, în octombrie și apoi să vedem cât de repede putem să ne mișcăm astfel încât uh, să stimulăm și guvernele să se uh, să se miște mai repede. Acestea au fost uh, răspunsurile la întrebarea domnului Peter Lize și la întrebarea doamnei Dagmar Rothberend. Și da, într-adevăr, mai avem numai uh, patru luni. Linda McEwan s-a referit la directiva privind tutunul. Eu sunt unul dintre cei care doresc să-l sprijine pe domnul Schlüter în ceea ce privește deschiderea, transparența, uh, în ceea ce privește activitatea lobbyiștilor și în ceea ce privește transparența. când se spune că nu există cercetări științifice referitor la țigaretele electronice. Eu, în calitate de medic, pot să spun că ne îndepărtăm de soluția la problemă. De fapt, trebuie să ne întrebăm dacă sănătatea dăunează, dacă fumatul, mă scuzați, dăunează sănătății sau nu. când este vorba de eforturile din uh, trilog și despre faptul că uh, directiva referitoare la tutun ar trebui să fie finalizată până în decembrie, trebuie să vă spun că este un obiectiv foarte important. Consumul de tutun este ceva îngrozitor, de fapt. De aproximativ 200 uh, de ani, suntem uh, atrași de către industria tutunului înspre acest uh, consum. Înțeleg că există și interese economice referitoare la locul de muncă, la uh, menținerea acestei ramuri industriale. Înțelegem argumentația din jurul acestui subiect și aceste argumente leagă, um, impun unele limite um, activității Consiliului. Însă, noi trebuie să progresăm, trialogul trebuie să vină cu o poziție uh, curajoasă, dar eu sunt printre cei care spun am un vis, am o viziune. Trebuie să visăm pentru a putea finaliza în această toamnă directiva privind la referitoare la tutun. În ceea ce privește testele clinice, cel puțin în Consiliu am putea să încercăm să găsim o poziție comună. Ar trebui să arătăm că președinția a lucrat în mod eficient în ceea ce privește produsele medicale, medicinale, uh, am putea să lucrăm mai repede, însă avem propria noastră ordine de zi și în septembrie, octombrie, noiembrie ar trebui să ne mai întâlnim și să verificăm ce am obținut. În calitate de chirurg, eu nu număr uh, orele de lucru, eu pot să, ură, să lucrez uh, toată ziua și domnul Peter Liza are dreptate când spune că dacă nu ne-am făcut temele acum, atunci uh, ele se vor, um, se vor amâna pentru mai târziu. Asta referitor la tutun și la dispozitivele medicale. domnul uh, Lise, doamna McEvan și doamna Rothberend s-au referit la aceste subiecte. Cu toții suntem practic obligați să ne îndreptăm în aceeași direcție dacă vrem rezultate. În același timp trebuie să fim realiști și și să verificăm în mm, ceea ce privește testele clinice, diagnosticul in vitro, dispozitivele medicale. Trebuie să mai vedem cum stau lucrurile în octombrie și apoi în noiembrie-decembrie vom putea spune dacă am obținut ceva sau nu. Și apoi vom putea prezenta concluziile referitoare la durabilitatea sistemelor de sănătate. V-ați referit și la problema uh, migrației uh, personalului din medicină. Trebuie și să abordăm subiectul dumpingului social în aceste sisteme. Toate acestea sunt pe ordinea de zi atunci când vorbim despre durabilitatea sistemelor medicale. Sistemele statelor membre sunt foarte diferite. Însă, în proiectul de concluzii, vom aborda toate, va, și va trebui să abordăm toate aceste subiecte. Forumul de sănătate, organ, uh, conferința ONG-urilor, ar trebui să preia ceea ce am menționat deja la Vilnius, durabilitatea sistemelor de sănătate a ridicat foarte multe probleme, de exemplu stabilirea prețurilor, achiziționarea echipamentului medical, iar la aceste reuniuni informale am decis să ducem discuția la conferință. Comisia va elabora concluziile care, se vor, care vor atinge și anumite aspecte ale uh, durabilității. Aceste lucruri sunt importante pentru următorii ani, cu atât mai mult uh, cu cât în octombrie trebuie să fie aplicată directiva. Directiva referitoare la serviciile transfrontaliere. Toate acestea au de-a face cu cadrul financiar, cu resursele umane și așa mai departe. Sunt multe, mulți factori care au efecte asupra durabilității. Și în ceea ce privește regulamentul privind uh, taxele în domeniul farmaceutic și aici putem obține progrese la Consiliu, pentru că acest subiect nu este atât de controversat în rândul statelor membre. În plus, uh, farmacovigilența este foarte importantă uh, când ne gândim la durabilitatea sistemului um, de sănătate, mă scuzați. Ca să fac un rezumat, pot să spun că toate sunt legate într-un pachet pe care, în timpul președinției noastre, va trebui să îl desfacem. Sper, într-adevăr, că vom putea să ne formulăm unele obiective în cooperare și sper că Consiliul va avea o, o poziție pozitivă față de, de exemplu, directiva referitoare la tutun. Bineînțeles că ne așteptăm și la un vot pozitiv uh, din partea Parlamentului în toamnă. Ne bazăm pe dumneavoastră. Sperăm că mandatul de negociere să fie adoptat și, de ce nu, după uh, votul din Parlament ar putea, loc să aibă, ar putea să aibă loc prima rundă de negocieri. Doamnei Parvanova, referitor la transparența în domeniul stabilirii prețurilor medicamentelor. Ieri, la Consiliul Informal, ministrul de sănătate belgian a pus o întrebare similară. Statele membre au dorit să intervină, însă pozițiile erau foarte diferite unele de celelalte. Unele state spun că este o competență națională exclusivă și că nici nu se pune această problemă, de fapt. A fost vorba de șase state, de un grup de șase state. Alte state au fost, pe de altă parte, de părere că se poate face un schimb de opinii, că acest, acest subiect ar putea fi discutat în Consiliu, și până la urmă s-a căzut de acord că la grupul de experți la nivel înalt se va discuta acest uh, subiect. Deci am căzut de acord că un grup de experți la nivel înalt ar putea fi foarte util. Doamnei Ana Rosbach Dumnea ei s-a referit la tuberculoză. Cu tristețe și cu regret pot să vă spun că prevenția în etapa timpurie a acestei boli este problematică. Aici, practic, rămânem în urmă. Rezistența este urmarea unui tratament greșit, bineînțeles. Tuberculoza nu este foarte bine tratată. Dacă medicamentele nu sunt utilizate în mod corect, se creează rezistență. oamenii se tratează din ce în ce mai mult singur, uh, Se uită pe internet, uh, pe Google și caută informația pentru tratament. Există um, și alte mișcări uh, care sunt problematice, mișcări împotriva vaccinării, autotratarea și așa mai departe. Și iar noi trebuie să încercăm să informăm publicul să informăm publicul pe internet, astfel încât asemenea greșeli dramatice să nu fie făcute. Tuberculoza um, de multe ori este legată de consum de alcool, um, este în legătură cu sărăcie, pacienții nu se țin de, de instrucțiunile care li s-au dat referitoare la tratament, sunt o serie întreagă de probleme pe care trebuie să le abordăm și asta în contextul uh, global al prevenției în domeniul sănătății. Dar această problemă este actuală nu numai în timpul președinției irlande, uh, lituaniene, mă scuzați, ci va fi problematică și în viitor. De aceea nu vom putea să preluăm pe ordinea noastră de zi toate subiectele, cu atât mai mult cu cât ne mai rămân numai patru, um, patru luni. Domnul Paletchis se referea la accesibilitatea serviciilor de sănătate și la standarde. Într-adevăr, durabilitatea sistemelor de sănătate ar trebui să se bazeze pe sisteme cu, eficiente aceasta ar trebui să fie prima prioritate, ca sistemul de sănătate să fie accesibil pentru toți, fie ei săraci sau bogați. Și din acest punct de vedere, concluziile Consiliului referitor la durabilitate vor fi din nou analizate. Trebuie să evităm inegalitățile în acest domeniu și pentru asta există multe instrumente, la fel ca și pentru aplicarea concluziilor Consiliului. Domnului Vittorio Prodi. referitor la drepturile omului. Eu, în calitate de european care a participat la Convenția pentru Constituție, sunt uh, de acord că drepturile omului sunt obligatorii pentru statele membre. Am obținut foarte multe lucruri în Uniunea Europeană. În 1900 82 am fost arestat. Pe atunci am avut numai un vis frumos referitor la Uniunea Europeană. Și astăzi, credeți-mă, nici nu-mi vine să cred că preiau președinția Uniunii Europene în timpul vieții unei persoane am văzut o astfel de schimbare. Atun de atunci am luptat pentru respectarea drepturilor omului. Și această luptă trebuie să fie dusă mai departe în fiecare zi, în fiecare minut. În domeniul sănătății, în domeniul uh, tratamentului egal între bărbați și femei, în, în domeniul uh, nediscriminării din punctul de vedere al salariilor în domeniul sănătății. Toată lumea să fie plătită la fel pentru aceeași muncă. Trebuie să luptăm pentru aceste principii și să spunem foarte clar că Uniunea Europeană este o comunitate a drepturilor omului, în care drepturile omului chiar sunt aplicate. Deci și aici trebuie să facem uh, progrese. Și în acest sens referitor la țigareta electronică. Eu consider că țigareta electronică este uh, de fapt o încercare de a continua uh, industria sau afacerea, marea afacere a consumului de tutun. S-ar putea uh, uh, pune pe piață acest lucru ca Uh, produs medicinal, uh, ca produs medicamentos, să spun așa, de tratament. Însă eu, în calitate de medic, nu văd în asta nimic altceva decât o nouă dependență. Și mulți uh, medici vor depune foarte multe eforturi pentru a putea trata această nouă boală. Ați, ați văzut Uh, cum, au, cum sunt vândute aceste țigarete. De curând m-a sunat tatăl meu și m-a rugat să-l ajut. Pentru că fiul, un tată m-a sunat și uh, m-a întrebat uh, uh ce fumează fiul lui, o uh, țigaretă electronică. Și mi-a cerut ajutorul pentru că nu știa despre ce este vorba. Și noi nu putem să ne prefacem că această problemă nu există. Doamna Morcunaite se referea la măsurile de formare și de conștientizare în rândul societății. Programe de formare în diferitele state membre sunt diferite și progresele sunt foarte diferite. Există țări care sunt mai degrabă rămase în urmă și am văzut că uh, schimbul de bune practici poate fi foarte util la coordonarea acestor măsuri de formare la nivel european. Am putea să ne gândim la campanii mass media prin care să influențăm uh, comportamentul tinerilor prin televiziunile și radiourile publice, am putea să, să facem astfel de campanii de, de informare. Doamna Morcunaite se referea și la uh, bolile precum Alzheimer. sănătatea psihică este și ea legată de acest tip de boală. De asemenea, boli combinate AVC-uri, um, probleme de inimă și așa mai departe, sunt probleme care um, țin și de sănătatea psihică, mentală. La conferința de la Vilnius vom discuta și despre asta. Și este ceva important și în domeniul durabilității sistemelor de sănătate. Trebuie să ne gândim ce fel de măsuri ar trebui să luăm astfel încât um, principiile să fie respectate. Există și aspecte sociale, um, implicarea persoanelor în societate, participarea la piața de muncă, crearea unor uh, condiții de viață bune, astfel încât să reducem cazurile de suicid, pentru că aceste persoane sunt foarte sensibile de exemplu, persoane care nu au o pensie suficient de mare, nu au un venit asigurat, toate aceste probleme sunt într-o sunt legate unele de celelalte. Ministrii de sănătate sunt cei care pot spune cât se poate de clar că o abordare multisectorială poate da un răspuns la problemele pacienților cu un handicap fizic sau psihic. Toate, tot acest lucru ar trebui văzut într-un context mai uh, larg și, din acest punct de vedere, să se și orienteze finanțarea în aceeași, prin aceeași abordare. colegei din uh, Croația, doamnei Borzan, aș dori să-i spun următorul lucru. Vă felicit pentru aderarea Croației. Uh, ministrul dumneavoastră de Sănătate m-ați întrebat ce fel de, de contribuție putem noi să uh, adu să ne aducem în timpul președinției. Noul comisar uh, um, și-a pus și el această întrebare și am răspuns că vom coopera bine împreună. V-ați referit, de exemplu, la personalul din domeniul medical. Uh, problema există, însă, în această atmosferă prietenoasă, aș vrea să îmi permit o glumă. Nu trebuie să uh, speriem pe toată lumea uh, și să creăm un nou mit, cum a fost mitul instalatorului polonez. După aderare s-a creat această imagine a um, instalatorului polonez, care era un mare pericol pentru Europa Occidentală. Iar asta a avut uh, unele, unele urmări în opinia publică. Există probleme, dar avem și instrumente pentru a le rezolva. Avem experiență și la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește durabilitatea sistemelor de sănătate, în ceea ce privește problemele din statele membre, pentru că personalul medical părăsește uh, țara, sunt probleme, dar ele nu sunt uh, fundamentale și, și nu trebuie să ne sperie atât de mult. Eu sunt optimist, și pot să vă spun că o să vă întindem mâna dacă veți avea nevoie de ajutor. Eu sper că v-am răspuns la multe dintre întrebări. Uh, vă rog să mă înțelegeți uh, dacă nu am fost cât se poate de concret, uneori nici măcar uh, nu am un răspuns. De aceea am și nevoie de sprijinul dumneavoastră. Președintele, vă mulțumim foarte mult, domnule ministru. Mulțumim, cred că practic ne-ați dat toate răspunsurile de care aveam nevoie. Se întâmplă foarte rar uh, să audem că uh, la unele întrebări nu există răspuns. Dar ați răspuns în mod detaliat la uh, toate întrebările. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Deci nu vom mai avea o a doua rundă de întrebări. Vă urez dumneavoastră și țării dumneavoastră mult succes uh, în timpul prezenției. Vă urăm multă rezistență, multă putere. Pot să vă spun că um, comisia noastră are întotdeauna o poziție critică, dar și constructivă. Noi suntem cea mai mare comisie a Parlamentului European în ceea ce privește munca legislativă și întotdeauna Prioritatea noastră este bunăstarea celor 500 de milioane de cetățeni europeni. Și asta mai ales în domeniul sănătății. Sănătatea este una singură, este cel mai prețios bun pe care îl avem și noi trebuie să facem tot ce putem pentru a îmbunătăți asta. Și asta uh, într-un context de uh, austeritate. Vă mulțumim foarte mult! Somit, wir machen jetzt weiter. Continuăm acum cu ordinea de zi. Are toată lumea cartela de vot? De vot pentru vacanță. Urez tuturor uh, vacanță plăcută, vă mulțumesc tuturor pentru prezență uh, încărcați-vă bateriile și să ne revedem sănătoși la finalul lui august, începutul lui septembrie. Toate cele bune și vacanță plăcută!